Dear colleagues, dear colleagues, dragi colegi, trebuie să votăm în curând. Este deja ora 10 și comisarul așteaptă deja afară. Și trebuie să votăm cât mai rapidă. Doamna Băghini, să rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că mi-am pierdut cartela de vot și o să vă indic cum uh, votez. Mulțumesc. Mai red, spune domnul președinte, poți să ceri colaboratorilor tăi să-ți aducă cartela de vot, pentru că mai târziu vom avea un vot mai lung și putem începe cu punctul 18 de pe ordinea de zi. Acceptarea amendamentelor la protocolul din 1998 asupra polorii atmosferice transfrontaliere pe distanță lungi referitor la poluanții organici persistenți. S-a deschis votul. Everybody have voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul punct. Modificarea protocolului din 1998 asupra poluării trans- atmosferice transfrontaliere, uh, cu metale grele. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Now we are going to the point 23. Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi. Raportul referitor la consolidarea inovării și a dezvoltării economice în viitorul management al fermelor din UE. Raportul Zofoli. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Chi e contro? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Votăm acum pe marginea compromisului 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4. Nu. Amendamentul 39, alineatul 4, pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Ați votat cu toții? Deci 39. Am închis votul. Respins. Votăm acum la compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55. Amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Și acum votăm amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 53. A doua parte, noul text pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm în marginea amendamentului 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm pe marginea compromisului 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Votăm pe marginea amendamentului 69 pentru. Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Răspins. Și acum amendamentul 70, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82 pentru. Împotrivă abțineri, verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, respins. Amendamentul 78 a doua parte pentru, împotrivă, cine se abține se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, niciunul, împotrivă, nu e limpede, să respinge. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 98. Cu vot nominal solicitat de FDG 19 persoane susțin solicitarea de vot cu apel nominal. Cine susține această solicitare de vot cu apel nominal? Nu sunteți 19, îmi pare rău. Așadar, votăm cu, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Să adoptă. Amendamentul 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 104, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 104, a doua parte, pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Și acum votăm prin vot electronic pe marginea rezoluției, așa cum a fost ea modificată. izvotul votul, se adoptă. Felicitări, evident, domnului raportor Zofoli. Trecem acum la raportul privind strategia pe termen mediu a Uniunii Europene privind biodiversitatea. Votul pe marginea amendamentului 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 46. Pentru. Împotriva. Abținări. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotriva. Abținări. Se adoptă. Amendamentul 56. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. Pentru. Pen, împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, respins. Și acum votăm pe marginea compromisului 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Și acum votăm pe marginea amendamentului 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul? Sau vreți să verificăm? Electronic? Dacă vreți, așa facem. Verificăm la amendamentul 96. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Și doamna Măghine s-a votat, deci se respinge acest amendament. Amendamentul 135. Pentru împotrivă. Abținări. Verificăm. am votat toată lumea, am închis votul. Respins. Amendamentul 144 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 145 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 303 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 309 pentru, împotrivă, abțineri respins. 332 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 158 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 160 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 161 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 12. 161. Verificăm. Am închis votul. Respins. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă.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 Amendamentul 173 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 211 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Amendamentul 175 pentru. Împotrivă. Abținări. Verificăm. Răspins la diferență de un vot. A votat toată lumea, am închis votul. Amendamentul 175 pentru. Nu. Trebuie să votăm 176. Deci 176. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 182. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, respins. Și acum votăm pe marginea lui 177 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm pe marginea lui 179. Deci 199 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 220 pentru. Nu, votăm 200. Amendamentul 200 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 209. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 213. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 215. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 235. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 240 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Amendamentul 229 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respins. 226 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, respins. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 252 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 250, a doua parte, pentru... Îmi cer scuză. Amendamentul 259, de fapt, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 275 prima parte. Pentru. Potrivă. Abțineri. Să adoptă. Și acum votăm pe marginea amendamentului 260 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm pe marginea amendamentului 258 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 261 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 262 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 269 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 270 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 278 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 279 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 280 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 276 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Și acum votăm pe marginea amendamentului 277 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Avete votato tutti? Il vo- votat toată lumea, am închis votul, respins. 281 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 282 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 283 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 286 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 285 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Și acum votăm pe marginea lui 287 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 289 pentru. Împotrivă. Abțineri. Răspins. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 306 pentru. Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. 308 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 305 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 307 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 310 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 322. Pentru. Contra. Abțineri. Respins. 316 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 320 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 323 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trei sute douăzeci și trei amendamentul. Mai votăm o dată, bine. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 324. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 327. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 325. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 329. Pentru. Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 330 care nu trebuie votat. 328. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 331. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 326. Pentru. Împotrivă. Abțineri verificăm. A votat toată lumea. Am achis votul. Respins. Compromisul 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 326. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 338. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 340. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 341. Pentru. Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 345 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 346 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 353 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 350 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 352 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 354 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul. Respins. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 362 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Amendamentul 364. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 363. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, respins. 366 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte de la 366 pentru, contra, abțineri, respins. Aș zice eu, dar mai bine verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Votăm la 365 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 367 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 312 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 368 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 369 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 307, mai bine verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Cer scuze. Amendamentul 370. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 371. Pentru. Nu. Nu trebuie să votăm la 300. 21 pentru că e deja acoperit. Votăm la 372. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 373. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Și ajungem la considerente. Amendamentul 8. Pentru. Pen, împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri respins, cred, dar mai bine verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Și acum trecem la amendamentul 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 13. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1. Cine-i Pentru abțineri se adoptă. Amendamentul 19, prima parte, cine-i pentru? Potrivă. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. A doua parte de la amendamentul 19. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Și acum votăm pe marginea amendamentului 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 22, cine e pentru? A verificăm. Bine. Amendamentul 20. Ați solicitat o verificare prin vot electronic? Se adoptă, da. Am închis votul, îmi cer scuze. Am văzut că e, a apărut uh, beculețul verde. E clar că acesta e rezultatul. Uneori nu se vede foarte bine dacă votăm cu ridicarea mâinii. Amendamentul 22 pentru potrivă abțineri respins. Amendamentul 21 pentru împotrivă abțineri respins. 23 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 24 pentru abțineri respins. Amendamentul 25 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 29. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Poftim. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. 36 pentru. Împotrivă. Abținări. Eu cred că e respins. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri să adoptă. Amendamentul 5. cine e pentru? Votăm amendamentul 4 Votăm pe marginea amendamentului 4, întrucât compromisul 16 a fost adoptat. Deci, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. 32 la 32. Amendamentul 6. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 trebuie supus votului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la avizul DV. 2 mai întâi, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri respins. DV6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV7, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Împotriva. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. DV9. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV13 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. DV14 pentru Împotriva abțineri și respins. DV16 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. DV17 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. DV18 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Și vot final prin vot electronic. A votat toată lumea. Se adoptă. Ei, mulțumim raportorului de Mesmacher. Domnul Peterle. Domnul președinte, vorrei Domnule președinte, vreau să-ți mulțumesc pentru acest nou sistem cu listă de vot e mult mai limpede și mult mai rapid. Și Crăciun fericit! Man, the meeting is not finished because dar să știți că reuniunea nu s-a încheiat, întrucât la ora 11, după ce vom fi făcut o scurtă pauză, îl vom primi în rândurile noastre pe domnul comisar Arias Caniete. as Dear colleagues, dragi colegi, alături de noi este domnul comisar Miguel Arias Canieta. Îmi dori să-i mulțumim pentru prezența lui astăzi alături de noi, atât de aproape de Crăciun. Este un uh, moment foarte important acesta să avem un schimb de opinii cu comisarul care a fost uh, responsabil cu pentru discuțiile și negocierile de la Paris privind acordul uh, climatic. Ne bucură faptul că putem discuta rezultatul conferinței părților 21 din Paris, care cred că a fost un mare succes al Uniunii Europene Mă bucură rezultatul de la Paris și mă bucură faptul că împreună cu delegația Parlamentului European am avut posibilitatea de a participa pe lângă Comisie și Consiliul la discuțiile care s-au purtat la Paris. A fost o experiență minunată și aș dori să Mulțumesc comisarului pentru informațiile pe care ni le-a furnizat pe parcursul acestor negocieri. negocieri. O să-i dau cuvântul comisarului acum pentru prezentarea introductivă și sunt convins că mai târziu mulți colegi vor dori să ia cuvântul pentru a adresa câteva întrebări. Domnule comisar, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Este o mare plăcere că vă pot vorbi despre rezultatele COP21. Aș dori să Mulțumesc delegației Parlamentului European la COP21, delegație condusă de președintele Comisiei Envi Lavia și de vicepreședintele acesta Matias Grotă. După cum am spus, pe parcursul dezbaterii pe care am avut-o în plenară săptămâna trecută, Parlamentul European are un rol esențial în politicile, politicile climatice. Sunteți un actor important în uh, Europa și, în plus, activitatea dumneavoastră a fost esențială în uh, adoptarea legislației europene. Legislația europeană este cea care duce la o decarbonizare a economiei noastre și consolidează leadership-ul nostru global în politica climatică. În acest spirit aș dori să mulțumesc tuturor celor din Uniunea Europeană care au permis uh, încheierea acestui acord. Săptămâna trecută a fost întrebat dacă sunt mulțumit cu rezultatul de la Paris. Am răspuns că, în prim, că sunt uh, ușurat și buc- bucuros, în primul rând, pentru că dispunem de un acord uh, obligatoriu internațional care ne va oferi instrumentele necesare pentru a limita încălzirea globală la 2 uh, grade. Este o tendință care a devenit irreversibilă. În al doilea rând, pentru că după mulți ani în care comunitatea internațională a părut să ezite în legătură cu multe teme importante geopolitice. La Paris am reușit să reunim țările lumii în uh, jurul unui obiectiv comun. Acordul uh, atins este o mare, un mare câștig pentru întreaga comunitate internațională. Ne demonstrează că multilaterismul poate funcționa când ne confruntăm cu o provocare globală. În al treilea rând, pentru că după un an dificil pentru Europa, Uniunea Europeană și statele membre ale acestea au putut să preia conducerea și să obțină rezultate. Uniunea Europeană a vorbit la unison și acest lucru a transformat uh, Uniunea Europeană într-un actor important care a permis crearea unei coaliții, așa numită Coaliția Ambițiilor uh, Mari, care a, fost, a avut un rol important în uh, atingerea acestui acord global. În momentul în care când am venit uh, în fața Parlamentului, în fața acestei comisie, înaintea conferinței, am spus că avem nevoie de trei elemente pentru a obține un acord. În primul rând, un, termen pe, un obiectiv pe termen lung, un ciclu robust de revizuire și, în al treilea rând, reguli puternice privind transparența și responsabilitatea. Și acordul de la Paris conține toate aceste trei elemente esențiale și aș dori să vi le prezint. În primul rând, obiectivul pe termen lung. Pentru prima dată, într-un acord juridic, reafir- reafirmăm obiectivul nostru pe termen lung de a păstra um, încălzirea globală mult sub 2, 2 grade Celsius față de nivelul uh, preindustrial. Salutăm de asemenea recunoașterea necesității de a avea eforturi care să limiteze tempera- creșterea temperaturii la 1,5 grade Celsius. Angajamentele de până acum nu au fost suficiente, tocmai de aceea la Paris am convenit să revenim uh, la fiecare 5 ani. Prima evaluare va avea loc în anul 2018, ceea ce ne va permite să monitorizăm, monitorizăm procesul și să ne asigurăm că, într-adevăr, vom limita încălzirea la 2 grade Celsius. Am luptat de asemenea pentru reguli mai puternice privind trans- transparența și responsabilitatea. Știm că acestea sunt uh, fundațiile unui mecanism credibil internațional. Fără asemenea reguli nu va exista încrederea că angajamentele vor fi îndeplinite. Conform acordului de la Paris, statele vor avea obligația obligatorie de a trece la măsuri pe plan intern de atenuare și aceste elemente corespund priorităților Uniunii Europene și asigură o, un cadru transparent și de responsabilitate pentru uh, angajamentele legate de reducerea emisiilor. Acest acord conține și un alt element important, un pachet de solidaritate care se referă la prevederile de finanțare. Parlamentul European și Comisia ENVI a recunoscut în mod uh, consistent finanțarea ca o temă esențială a acestor negocieri. Țările uh, dezvoltate vor continua mobilizăm, uh, vor încerca să atingă obiectivul de a colecta 100 de miliarde de dolari în fiecare an până în anul 2025. Uh, nu mai există o, divizi- o diviziune foarte strictă între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare în ceea ce privește finanțarea. Este un alt exemplu de progrese importante obținute. Cred că trebuie să ne bucurăm de acest moment istoric, dar deja a început și uh, munca adevărată. La începutul anului 2016, Comisia va lucra la punerea în aplicare a acordului de la Paris și aștept cu nerăbdare colaborarea cu Parlamentul European. Comisia va prezenta o propunere pentru o decizie a Consiliului referitoare la semnarea acordului de la Paris și Parlamentul European va fi informat. Săptămâna trecută, Consiliul European a invitat Comisia și Consiliul, ca până în martie 2016, să analizeze rezultatele COP21 pentru a pregăti pașii necesari. Pe lângă această evaluare, Comisia intenționează să-și continue programul legislativ de implementare a cadrului pentru climat și energie până în anul 2030. Deja am început să lucrăm la propunerile relevante trebuie să ne ocupăm și sectoarele care nu sunt acoperite de ETS pentru a ajunge la o uh, atingerea obiectivului de 40%. Există o legătură cu propunerea legislativă a Comisiei despre cum putem integra um, utilizarea pământurilor, terenurilor, schimbarea utilizării și politicile uh, silvicole. alte propuneri care urmează să vină privind uh, energiile regenerabile, eficiența energetică, vor avea un rol important pentru ca piața energetică să fie mai curată și mai uh, inovatoare. Cercetarea și inovarea sunt în centrul uh, acțiunilor climatice în cadrul Orizont 2020. Schimbările climatice și punerea în aplicare a angajamentelor COP21 vor avea un rol important pe plan internațional, inclusiv la G20 și G7. Eforturile noastre pe plan internațional nu se vor opri, vom discuta cu partenerii externi detaliile, aspectele detaliate ale acordului de la Paris. Și în contextul ONU mai avem ceva de lucru. Mai multe aspecte tehnice au rămas deschise, de exemplu prevederile detaliate privind responsabilitate și transparență, strategiile de reducere emisiilor de carbon până în 2050, urmarea agendei uh, de la uh, Lima și este important să discutăm cu toate părțile importante și am și dori să vă mulțumesc din nou pentru eforturile dumneavoastră și pentru cooperarea în care ați dat dovadă. Am reușit să transformăm uh, Parisul într-un moment deosebit de important uh, pentru a ajunge la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Cred că putem începe direct cu prima rundă de de vorbitor și dau în primul rând cuvântul domnului Liza din partea APP. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru la dumneavoastră și cred că nu pot rezuma mai bine uh, laudele adresate domnului comisar Canietă decât a făcut-o săptămâna trecută uh, colegul nostru Bas uh, la Strasburg. Uh, mi se pare bine că putem lăuda performanța Uniunii Europene, a Comisiei Europene la Paris. Chiar dacă nu tot ceea ce strălucește este de aur, putem vorbi în acest caz de un adevărat succes al Uniunii Europene și chiar dacă Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți, am demonstrat că putem să obținem și succese. Am o întrebare concretă legată de un aspect uh, important pentru Parlamentul European, pentru delegația care a participat la Paris, la negocierile de la, de la Paris, și anume sectorul uh, transportului uh, și transportului, transportului aerian și maritim. Am înțeles că se face o trimitere la Organizația Maritimă Internațională și OACI poate este posibil să exercităm mai multă presiune asupra OACI și asupra Organizației Transportului Maritim Internațional, pentru că nu putem accepta acceptarea de către toate statele unor obiective care ni le-am fi dorit mai obligatorii, dar care totuși sunt obligatorii și cu toate acestea să nu există o contribuție concretă din partea transportului uh, aerian și cel maritim. Mulțumesc, Matias Grote. Mulțumesc, Paris a fost un succes și aș dori să mulțumesc din nou comisarului pentru acest lucru. Cred că Uniunea Europeană s-a prezentat foarte bine. Am uh, asistat și la alte conferințe ale părților în care statele membre au uh, apărut uh, singure în fața camerelor de, de filmat uh, și din acest punct de vedere trebuie să mulțumesc Comisiei și președinția Consiliului. S-a purtat foarte bine învățămintele pe care ar trebui să le tragem în urma acordului de la Paris sunt următoarele. În primul rând, prin acțiuni diplomatice putem obține foarte mult a fost vorba de 195 de state până la urmă și în acest sens se îndreaptă prima mea întrebare. Mm, cum vom uh, profita mai mult de, cum vom extinde mai mult acțiunile diplomatice în ceea ce privește schimbările climatice? Mă întreb dacă Serviciul European de Acțiune Externă va putea prelua un rol mai important din acest punct de vedere. Știu că există o divizie, o unitate care se ocupă de schimbările climatice în uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Și apoi, în ceea ce privește transportul, transportul aerian, Uh, am încheiat un acord cu OACI, nu știu dacă pot să spun acest, aceste lucruri în, uh, în public discutase cu reprezentanții OACI, cu reprezentanții Chinei și aș dori să întreb Comisia ce preconizează, care sunt pașii preconizați pentru a spori presiunea asupra OACI și uh, apoi ce ne așteaptă din punctul de vedere al uh, emisiilor datorate de transportul maritim. Pentru că Încercăm, tocmai încercăm să trimitem o delegație la OMI, o încercare care se este împiedicată din mai multe puncte de vedere și cred că ar trebui să luminăm mai mult ce se întâmplă în aceste două domenii, în legătură cu aceste două organizații, OACI și OMI. Cred că și în aceste două organizații avem nevoie de un grad mai mare de de transparență, pentru că, mai ales um, când vine vorba de OMI, un al doilea pilon, uh, se, tran- se transmite mesajul că se dorește o mai bună protejare a mediului marin și, din acest punct de vedere, nu pot, nu pot fi ignorate schimbările climatice. Oricum, în mare, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru buna colaborare. A fost o experiență foarte bună și toate cele bune pentru anul 2016 și dumneavoastră personal, domnule Caniete, un Crăciun fericit. Vă mulțumesc, doamna Vizniesca. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dacă ne uităm la acordul la Paris privind clima, acestea sunt uh, ambivalente. Pe de o parte avem uh, obiective ambițioase, dar nu există proceduri stricte pentru a atinge aceste obiective. Și există unele obiective care sunt uh, hotărâte de părți și nu reiese foarte clar cum se poate face presiunea asupra părților și asupra statelor pentru a atinge aceste obiective. Mai uimitor încă este, este pragul foarte scăzut în ceea ce privește aplicarea acordului. Trebuie să fie ratificat de 55 de țări, care reprezintă doar 50% uh, din emisiile globale. Teoretic, s-ar putea dovedi că acordul uh, va funcționa doar dacă intră în joc SUA și China. Nu credeți că s-ar putea să aștepte Uniunea Europeană până, să, până cu ratificarea acordului, până când China sau SUA vor fi ratificat acordul la Paris. Iar apoi mai, mai e și chestiunea capturii și stocării carbonului și absorbției de către păduri. A fost un summit foarte important acesta. Nu credeți că a venit vremea ca politica de clima a Uniunii Europene să analizeze mai în profunzime rolul pădurilor, pentru ca acele țări care uh, au suprafețe uh, împădurite cu potențialul de a compensa nivelul de emisii să fie obligate să își onoreze angajamentele de a reduce emisiile. Acesta ar fi o, o ocazie foarte bună de a folosi mai bine uh, pădurile. Mulțumesc, domnul Gebrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă arătul, mă arătur, mă arăt alături și eu antevorbitorilor mei uh, în adresarea felicitărilor uh, pentru rolul pe care l-ați jucat, domnule comisar, la Paris, uh, mai ales în ceea ce privește puntea creată între partea mai bogată și mai puțin bogată a lumii. Cred că Uniunea Europeană a jucat un rol foarte important în acest sens, ceea ce a stat la baza succesului conferinței de la Paris. Avem acum acordul, iar următorul pas începe, ceea ce înseamnă ceea ce este, care este și mai important. Este vorba despre punerea în aplicare. Cred cu tărie că Uniunea Europeană ar trebui să evalueze însemnătatea acordului de la Paris pentru politicile noastre europene în ceea ce privește climatul și, clima și energia. Să vă dau un exemplu. Dacă, dacă am eu informațiile potrivite, în foaia de parcurs Uh, pe 2015 și uh, țintele climatice și energetice ale Uniunii Europene pe 2015, noi avem ca țintă 2050 80%. 80% nu este suficient pentru, a, pentru o creștere a temperaturii cu mai puțin de 2 grade și cu atât mai puțin pentru 1,5 grade. Comisia consideră că ar fi bine să analizăm, să vedem ce înseamnă pentru politica europeană această încercare de a ajunge la 1,5 grade în 2050. Asta este prima întrebare. A doua întrebare, s-a vorbit deja despre implicațiile metodei de revizuire la 5 ani. Este foarte important, uh, bineînțeles, prima revizuire a ambițiilor din 2018. Cum va, ce va face Comisia pentru ca Uniunea Europeană să poată avea prima revizuire în 2018 pentru a vedea ce înseamnă asta pentru țintele noastre din 2020 și 2030. Același lucru este valabil, bineînțeles, și pentru uh, pentru carbon leakage. Uh, ceea, ce, ceea ce înseamnă politica noastră ceea ce privește relocalizarea carbonului. Iar la Paris, domnule președinte, am ajuns la un acord în ceea ce privește 100 de miliarde de dolari anual uh, finanțare pentru scopuri climatice. Uh, dar nu avem um, mecanismele financiare necesare în Uniunea Europeană pentru a ne juca rolul în ceea ce privește uh, strângerea acestor sume, acestei sume. Aveți de gând să um, faceți propuneri în ceea ce privește un mecanism financiar care să alimenteze fondul în mod automat, cel puțin din partea Uniunii Europene? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul E care cuvântul. Danke, Herr Vorsitzender. Danke. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. De la bun început aș dori să vă urez un Crăciun fericit și un uh, nou an încununat de succese. În ceea ce privește tema COP21, acordul COP21, eu am uh, anumite rezerve. Mă întreb dacă Uh, rezultatul COP21 este într-adevăr atât de bun cât se spune. Politica și mass media au salutat acordul de la Paris ca un mare pas înainte pentru omenire. Însă mă întreb dacă acest acord ar trece un test al realității și eu am anumite rezerve puternice, pentru că pentru pentru că nu sunt uh, numite sectoarele importante care contribuie la o mare parte a emisiilor de gaze cu efect de seră, și anume uh, agricultura, uh, creșterea animalelor nu sunt amintite, nu se regăsește nicio măsură detaliată pentru aceste sectoare. Acordul de la Paris își dorește să limiteze creșterea temperaturilor pe planetă în mod clar cu uh, mai puțin de 2 grade, însă măsurile prevăzute sunt, se bazează pe, uh, pe voluntariat și se renunță la sancțiuni concrete în cazul în care aceste măsuri voluntare nu sunt respectate. Și aș dori să vă întreb ce va face Uniunea Europeană dacă în următorii 5 ani vom observa că de la an la an emisiile de dioxid de carbon vor crește dacă în următorii 5 ani uh, clim, climatul se va, va evolua într-o direcție negativă, care va fi atunci, uh, care vor fi măsurile concrete pe care le, le prevedeți? Mulțumesc, domnul uh, Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că vă aflați din nou alături de noi. Dat fiindcă că și eu și Peter Lise am spus deja în plenară, am, am, v-am complimentat deja, să lăsăm, să lăsăm la o parte felicitările și să vă dau ceea ce vă așteptați dumneavoastră de la verzi, altfel o să vă îngrijorați. Și nu vreau să se întâmple asta înainte de Crăciun. Ce facem acum? Dacă ne uităm la politicile europene și dumneavoastră spuneți că Uniunea Europeană este vârf de lance, este foarte important, va fi foarte important în 2016 să se mențină această afirmație, fiindcă afirmația că noi suntem vârf de lance devine din ce în ce mai mm, puțin clară, mai ales în contextul acordului de la Paris. Dacă Europa vrea ca afirmația aceasta să rămână în picioare, atunci trebuie să trecem și la fapte. Și dacă ne uităm la planurile care sunt acum pe masa discuțiilor, ne dăm seama că nu facem destul pentru a ajunge la sub 2 grade, cu atât mai puțin pentru 1,5 grade. Și dacă spunem așteptăm până 2018, uh, când IPCC uh, va prezenta un raport, nu e suficient, fiindcă uh, instituțiile europene vor face analiza pentru IPCC și pentru Europa. De Deci aici Europa ar putea să treacă la, la acțiune din concluziile Consiliului reiese foarte clar că trebuie să se știe foarte clar ce înseamnă sub 2 grade și sub 1,5 grade și baza tuturor politicilor noastre nu este suficientă, fiindcă foaia de parcurs pentru uh, o poluare redusă, 80% um, pentru 2050, se spune că uh, se va ajunge la minus 25% în 2020, deci uh, deja trebuie să facem mai mult în 2020 și minus 40% ajunge spre minus 80%, care este uh, posibilitatea de jos de a ajunge la sub 2 uh, grade. Deja că vrem într-adevăr să ajungem la maxim 1,5%, trebuie să avem o foaie de parcurs a carbonului uh, mai avansată pentru 2020 și să mai avem oferta de minus 80%. Mă surprinde că nu spuneți nimic despre acest lucru. Ce înseamnă asta pentru 2030 și pentru 2050? Toate aceste aspecte trebuie să fie analizate rapid inclusiv uh, schimbări aduse propunerilor și acestea sunt necesare. Acum, transferul care se propus la ETS de la faza 3 la faza 4 slăbește obiectivul pentru 2030. Mă aștept la Comisia să facă ceva și să ne spună acest uh, transfer de la faza 3 la 4 nu trebuie să mai aibă loc. Fondul pentru modernizare nu este decât uh, subvenții pentru combustibil fosil ce, până în 2030, ceea ce nu corespunde ambițiilor de la Paris, nu-i așa? Deci mă aștept ca la fondul de modernizare să ne, să ne arătăm mai dur decât până acum. Și în ceea ce privește relocalizarea carbonului, trebuie să schimbăm uh, regulile uh, privind intensitatea comercială, fiindcă avem un acord global acum, deci avem foarte multe de schimbat în politicile noastre și aș dori să ne spuneți foarte clar, rapid, cum, ce părere aveți dumneavoastră despre aceste schimbări și în ceea ce privește negocierile privind sistemul um, ETS uh, la nivel de uitor, putem să încercăm să îmbunătățim propunerile publicate în iunie. Și încă o întrebare. Ne bucurăm întotdeauna când citim uh, postele noastre despre uh, Twitter, dar uh, uneori dau naștere unor întrebări. Săptămâna trecută ați spus că în ceea ce privește eficiența energetică veți propune ținte mai ambițioase și obligatorii anul viitor. Ați putea să ne dați mai multe uh, amănunte despre acest lucru. Sper că nu înseamnă că acum veți spune că uh, vrem să ajungem acum la minus 30% spre desubire de minus 25%, pentru că Parlamentul se așteaptă să se ajungă la minus 40%. Sper că asta vreți să spuneți în postarea dumneavoastră de pe Twitter, nu-i așa? Mulțumesc foarte mult. Domnul Peducini. Sí, grazie Presidente. Eu Mulțumesc, domnule președinte. Eu mm, vă mulțumesc uh, pentru prezență mai întâi de toate. Și pentru că am ascultat cu mult interes ce spuneau și colegii care reprezintă celelalte grupuri politice, am ascultat și ce spunea dumneavoastră. Dumneavoastră veniți aici și ne vorbiți de partea bună a acestui acord și în urma acestei intervenții am constatat că multe grupuri politice, în special cele mai importante, V-au felicitat pentru capacitatea dumneavoastră de negociere, așa că sper să nu vă supărați pe mine dacă nu mă voi alătura acestui cor Atunci când ați venit dumneavoastră aici, știți că s-a vorbit mult despre conflictul dumneavoastră de interese, chiar dacă el era un conflict de interese mai degrabă formal. Conflictul acesta de interese legat de experiența dumneavoastră de muncă anterioară, de implicarea dumneavoastră în sectorul industrial al industriei petrolului, după părerea mea, e mai degrabă un conflict de interese politic. În orice caz, el a adus la iveală care este poziția dumneavoastră, a adus la iveală poziția dumneavoastră reală. După părerea mea, nu era cazul să discutăm atât de mult despre o mai bună finanțare a politicilor de combatere a schimbărilor climatice. Sunt 100 de miliarde de euro în, pe hârtie, însă în realitate probabil că nu se va ajunge la această cifră, vom, vom vedea. Însă cred că ar trebui să facem mult mai mult pe marginea acelor politici care generează schimbări climatice, deci pe acelea să le combatem. De exemplu, uh, subvențiile pentru combustibilii fosili. Nu s-a făcut nimic în acest sens. În Europa avem 330 de miliarde pe an prevăzuți în uh, fiscalitatea noastră pentru uh, a subvenționa combustibilii fosili, mult mai mult decât conține acest fond verde, Green Fund. Și atunci v-aș întreba, de ce n-ați făcut mai mult în sectorul acesta? Cum credeți dumneavoastră că veți ajunge la un rezultat autentic în materie de combatere a schimbărilor climatice dacă cei care au investit capitaluri uriașe în petrol, în sectorul combustibililor fosili, nu vor avea niciun fel de alternativă pentru a progresa? Dacă ne puteți explica, vă rog. Thank you very much. And... Mulțumesc. Haideți să începem acum cu prima rundă de răspunsuri. Dau cuvântul domnului comisar. Vă reamintesc că la a doua rundă de întrebări avem foarte multe persoane înscrise. Și după după aceea, deci, cum spuneam, avem foarte multe întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor membrilor care au luat cuvântul în această primă rundă de întrebări. Bun. E clar că în negocierile internaționale, în cadrul ONU, e foarte greu să se ajungă la un acord. De asta am avut convenția din 92 și ne-a luat 20 de ani să ajungem la un acord. Fiindcă e nevoie de acord în unanimitate, avem 126 de țări și, și toate voturile au aceeași pondere, indiferent de dimensiunea țării. De asta negocierile sunt grele și este aproape imposibil să se obțină 100% obiectivele. Dacă în prima zi de la Paris m-ați întrebat dacă vom ajunge la rezultatele la care am ajuns, vreau să vă spun că v-aș fi zis că, că ar fi fost imposibil. Că ne confruntăm cu foarte multe greutăți. Care erau prioritățile noastre? un uh, obiectiv ambițios, o transparență a regulilor și uh, un sprijin, o platformă financiară pentru a sprijini țările. Asta am obținut, aveam și mai multe priorități. Dacă mă întrebați, dacă m-ați, dacă m-ați întrebat pe mine, ar fi fost uh, bine să intre și de domeniul maritim și al aviației, da, ar fi fost bine și am încercat până în ultima clipă, vă asigur. Uh, că în poziția Uniunii Europene, sectorul maritim și sectorul aviatic erau tot timpul la ordinea zilei discuțiile noastre. Dar acolo nu am putut avea sprijin uh, majoritar. Asta și în ceea ce privește subvențiile pentru combustibil fosil. Noi vo voiam să le eliminăm total. N-are niciun sens să încercăm să reducem poluarea și să menținem aceste subvenții. Și era un moment bun acum, fiindcă prețul petrolului e scăzut acum. Și ar fi fost cel mai bun moment să eliminăm uh, subvențiile pentru combustibili fosili și cât, cât mai repede, cu atât mai bine. Dar dacă uh, am fi vrut un, un alineat în ceea ce privește eliminarea subvențiilor pentru combustibil fosil în 2020, 50 de țări s-ar fi opus și avem nevoie să ajungem la un acord. Deci lucrurile sunt complicate. Cu toate acestea, în discuție a existat spiritul că nu se pot lansa politici de dezvoltare pe curată, nepoluantă, și în, în același timp să dai bani pentru combustibil fosil. Nu, nu e absurd. Dar uh, există acest angajament uh, în ceea ce privește dezvoltarea curată și există angajamentul de uh, eliminare a combustibilor fosili în timp. Din asta ne dorim noi. Aceasta este calea de urmat. Care sunt învățămintele pe care le-am tras de la Paris? În primul rând, trebuie să ajungem la unanimitate în interiorul Uniunii Europene. Fiindcă eu am putut să ajut acolo. Dar președinția luxemburgheză a reușit să aducă la dată cele 28 de state membre. Noi am uh, aprobat în unanimitate cu sprijinul Parlamentului în mandatul negocierilor. Și în momentul în care am cerut flexibilitate la negociere, uh, de ținta de 1,5, am cerut aduceți în discuție 1,5 grade, dar nu avem mandat. S-a, am ajuns la unanimitate. Am vorbit într-un singur glas. În al doilea rând, Serviciul de Acțiune Externă nu ă, trebuie să aibă doar o singură unitate pentru climă. Întregul Serviciu de Acțiune Externă trebuie să se ocupe de diplomație climatică în tot anul. pentru a pregăti următoarea reuniune COP și discuțiile de la, Mon, de la Mon, Montreal. Trebuie să uh, avem relații cu foarte multe țări și cu țările mai puțin dezvoltate. Cu SUA ne întâlnim, ne întâlnim zilnic aproape. Și cu China, chiar dacă suntem într-o altă lume. Dar ne întâlnim. Ne întâlnim și avem dialoguri. Dar uh, trebuie să vorbim cu Congo Brazzaville, cu Ghana, cu Sudanul, Etiopia. Cu mari jucători vorbim mereu, dar în aceste negocieri toată lumea contează și asta este una dintre marile învățăminte pe care le-am tras. Țările mici sunt importante și trebuie să discutăm cu ele, să avem discuții cu ele din timp, nu în ultimele două săptămâni în ajun. Fiindcă nu ajung graș porcul în ajun. Nu ajung atunci la un acord, ci construiești treptat de-a lungul anului. Cu toții ați adresat următoarea întrebare. Și acum ce facem? Avem un acord și acum ce facem? În primul rând, dați-mi voie să vă spun că avem uh, uh angajamente de atenuare climatică foarte ambițioase, dar nu avem legislația necesară pentru a respecta acest angajament, asta e clar. Deci uh, avem procentul de 40%, care este cel mai ambițios dintre toate uh, propunerile făcute, dar nu avem legislația în vigoare. Avem sistemul ITS, da, a spus că transferurile vor fi schimbate, bine, Parlamentul acum uh, trece la treabă, iar Comisia trebuie să ofere legislația necesară pentru a ajunge la 40%, fiindcă nu avem legislație. Și acum uh, trebuie să trecem prin departajare a eforturilor sau uh, LULUCF. De, vorbim despre păduri aici, suprafețe împădurite. Uh, v-ați manifestat interesul și dumneavoastră și clar că ne vom ocupa de silvicultură. Da, domnul uh, Eche și ceilalți și doamna Vișnesca. Avem în LULUCF și în directiva privind partajarea eforturilor elemente cu privire la silvicultură și voi începe din ianuarie. Voi merge mai întâi în Polonia, Finlanda și Irlanda. Acestea sunt țările unde sunt probleme cu pădurile. Și uh, apoi alte țări unde unde unde există uh, șep, șeptelizare intensivă. Va fi foarte greu să convingem uh, statele membre în ceea ce privește eforturile pe care trebuie să le facă pentru a ajunge la procentul de 40%. Nu credeți că e ușor să ajungem la 40%, fiindcă trebuie să se pună în aplicare legislația și voi trebuie să abrogați această legislație și nu va fi deloc ușor. Apoi, Consiliul European a cerut o evaluare a rezultatelor de la Paris și va fi publicat acest raport. Bineînțeles, trebuie să se țină cont de obiectivul de 1,5 de 1,5 grade. Uh, noi suntem pe calea cea bună, fiindcă procentul de 40% și cu obiectivul din 2030 mergem în direcția de 2 grade. Dacă întreaga lume, dacă tot, toată planeta ar face același lucru, uh, ar fi bine, fiindcă noi suntem pe drumul cel bun și avem uh, o traiectorie de 80%-95% uh, reducerea emisiilor în 2050. Deci planul de parcurs este foarte clară pentru două grade. Trebuie să evaluăm și modul în care trebuie să ținem cont și de acest obiectiv potențial de 1,5 grade conținut în acord, fiindcă acordul are clauze de revizuire pentru a consolida ambițiile uh, pe parcursul timpului. În primul rând, deci trebuie să facem această evaluare și această evaluare a impactului eh, va, va, se va baza și pe instrumentele noastre, directiva privind eficiența energetică, directiva privind regenerabile, trebuie să ținem cont și de diversele nivele, niveluri de ambiții. Nici pe Twitter, nici nicăieri nu pot să vorbesc despre un nivel de ambiție înainte de evaluarea de impact și asta a spus la audiere când am venit prima dată la Parlament. Punctul meu de vedere personal era să avem cel puțin uh, 30% uh, și nu mi-am schimbat părerea. Știu că deja, dacă ne uităm la țintele 2020, am, uh, am ajuns deja la 23%. Uh, și unde vom ajunge în 2020 cu aceste politici. Comisia ia în serios evaluările de impact. Noi dorim ca acestea să fie obiective, transparente și să ne fie de folos după aceea. Deci noi vom evolua, se vor evolua acordurile de la Paris și uh, vom face un uh, inventar al acordurilor de la Paris această uh, primă revizuire din 2018 nu este în acord, și într-o decizie, fiindcă acordul nu va intra în vigoare până în 2021. Deci o decizie, este deja o decizie care, care hotărăște că trebuie să aibă loc în 2018 o revizuire, un inventar. Iar atunci vom evalua situația globală și cum trebuie, cum trebuie să crească nivelul de ambiție. Avem foarte multe șanse acum. Parlamentul uh, Uh, are mai multe ambiții decât uh, Comisia și Consiliul. Comisia va fi un intermediar corect, noi vom evalua lucrurile, vom face propunerile pe care le considerăm noi potrivite, echilibrate, uh, cu ambiție, bineînțeles, iar apoi Parlamentul va avea ultimul cuvânt de spus și vom avea o discuție vastă cu Consiliul. Asta dorim noi să facem. Apoi s-au făcut unele observații cu privire la intrarea în vigoare a acordului și um, problema caracterului obligatoriu juridic a acordului uh, presupune că toate părțile au obligativitatea de a pregăti, comunica și menține contribuțiile uh, lor la aceste obiective. Diferența față de protocol de la Kyoto este că fiecare țară trebuie să aibă o țintă de atenuare pentru a rămâne în acord. Dacă se ratifică acordul, trebuie să existe o procedură de atenuare și toate țările sunt obligate juridic să um, deruleze metode de atenuare pentru a-și atinge obiectivele la aceste contribuții. Aveți dreptate că nu există obligativitate în ceea ce privește rezultatele, dar este un angajament din partea fiecarei părți de a lua măsuri ținând cont de obiective. Și asta împreună cu prevederile cu privire la transparență Asta reprezintă o bază solidă pentru obținerea de rezultate. E clar că trebuie să obținem un echilibru. Avem uh, o obligație juridică și trebuie să să obținem și participarea Statelor Unite. De fapt, trebuie să recunoaștem că uh, în SUA, în Congres, cu citatea din Congres și Senat, este foarte greu, aproape imposibil să se dea legi pentru uh, climă. Și trebuie să ne asigurăm că Statele Unite mențin uh, obiectivele de atenuare și să le permitem să demareze un proces prin care să uh, poate să ajungă la rezultate. Nu a fost deloc ușor. Vorbeam, am vorbit un an întreg cu SUA și lucrurile nu s-au mișcat deloc, chiar lucrurile au s-au mișcat în ultimele patru zile înainte de COP. Deci a fost foarte greu. Dar până la urmă am reușit să facem ceva. Alte întrebări s-au adresat cu privire la intrarea în vigoare a acordului. Problema aceasta a intrării în vigoare s-a discutat pe larg și la noi, în interior, în Uniunea Europeană. Au fost unele propuneri care la început spuneau că intrarea în vigoare a acestui acord ar trebui să fie posibilă pentru un anumit număr de state. Ori, pentru a avea un acord uh, substanțial, era nevoie să se... Am, am propus să existe un anumit număr de țări, dar și un anumit uh, volum de emisii. Uh, adică 55 de părți, reprezentând cel puțin 55% din emisiile totale de gaze cu efect de seră, pentru a ne putea asigura că vor participa la acord și cei mai mari emitenți, pentru că China, Statele Unite și Uniunea Europeană erau acelea care trebuie să ratifice, nu? Aceste acorduri. Deci n-a fost ușor să ajungem la această situație. Peste 180 de părți au înaintat contribuții, 150 de lideri din întreaga lume au vorbit înainte de începutul conferinței pe tema aceasta. Deci această clauză pentru intrarea în vigoare este menită să ne asigurăm că acordul acoperă un volum substanțial de emisii, ca nu cumva el să fie un acord slab, așa cum a fost cel de la Kyoto. Prin urmare, să sperăm că vom putea ratifica acest acord pentru ca el să poată intra în vigoare cu cât mai repede, cu atât mai bine. Cu privire la aspectele financiare, ce se întâmplă la noi? La Copenhagen am am Uh, angajat uh, cu 200 de milioane în adaptare și atenuare până în 2020. Au existat o uriașă discuție între țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate dacă această cifră urma să fie atinsă sau nu. Am hotărât la Forumul Economic din uh, Statele Unite să instituim o metodologie pentru a evalua lucrurile, pentru că Aici a existat o mare dispută ce este mitigare, ce este atenuare, ce este adaptare. Și iată că pentru prima dată va exista o metodologie, pentru că fără această metodologie ne-am afla la peste 60 de miliarde de uh, dolari uh, în afara țintei propuse. Problema este că majoritatea sumelor se îndreaptă către atenuare și nu către ajustare. De aceea la Paris a existat ideea aceasta de a se face mai multe progrese în direcția unui echilibru mai bun între cele două părți. Sigur, e foarte simplu să spunem 50% atenuare, 50% adaptare. Asta și există în fonduri, uh, fondul pentru climă. Dar la Paris am discutat în principal despre următoarele lucruri. 100 Uh, de milioane de euro va fi un prag, un, un prim prag care, va fi, care vor fi, banii aceștia vor fi acordați țărilor în curs de dezvoltare. Și ce am spus? Am spus că pe lângă acest uh, prag de jos, să spunem, țările care au capacitatea de a susține țările în curs de dezvoltare, ele nu sunt numite țări dezvoltate în anexe, dar aceste țări să poată merge în această direcție. Este cazul Chinei, al uh, Coreei, apoi Singapore. Ele nu sunt numite în anexă țări dezvoltate, dar sunt țări cu țări, sunt țări cu o dezvoltare economică în creștere în fiecare an. Și am stabilit să existe ținte anuale, stabilite de la un an la altul. Am hotărât așadar, la nivelul Uniunii Europene, să, sus, să, să creștem nivelul de sprijin. În ultimii ani am pus la dispoziție 4,7 milioane de euro. Eh, suntem, eh, de-al donatorul cel mai mare pentru fondul de climă în întreaga lume. Țări precum Germania, Franța și Regatul Unit au făcut angajamente substanțiale pentru a spori nivelul de angajament pe viitor. Mulțumesc, domnule comisar, și acum putem trece la a doua rundă de vorbitori, a doua rundă de intervenții. Îi rog pe colegi să nu intervină pentru mai mult de un minut și jumătate, două. Domnul Karl Heinz Florenz. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mă alătur și eu colegilor care v-au lăudat uh, în mod extraordinar astăzi. Cred că mi, mie mi se pare că și ministrul francez de externe a avut un rol, uh, un rol deosebit de important și aș dori să nu uit și de cei care s-au ocupat de acest dosar în ultimii 20 de ani, care au, au avut și ei un rol foarte important. Și Paris a fost un succes pentru că am, uh, a fost uh, aleasă o altă structură pentru purtarea negocierilor, pentru comunicare. Deci aș dori să eu să-mi exprim mulțumirea pentru decizia luată la Paris și în al 12 la ceas, desigur, ar trebui, nu aș dori să mă refer la puncte deosebit de dificile. Însă am o întrebare cineva a spus că nu ar trebui să ratificăm foarte rapid acest acord. Mie mi se pare că ar fi ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem și aș dori să vă rog, domnule comisar, să ve- vegheați ca acest acord să fie ratificat cât mai rapid de statele, de statele membre. Și mă bazez pe dumneavoastră din acest punct de, de vedere. Vă mulțumesc pentru succesul nostru, multă sănătate și un uh, Crăciun cât mai fericit. Mulțumesc. Domnul Parniu. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi, încă o dată vă felicităm și vă mulțumim pentru eforturile depuse, domnule comisar, de-a lungul acestei uh, ultime perioade pentru a ajunge la un acord ca acesta. Sunteți eroul lui COP21. Dovada este prezența studenților din nordul Franței care au uh, dorit ca astăzi, în această zi a lucrărilor Parlamentului European la sfârșit de an, să vadă ce are de spus domnul comisar Caniete și sigur mi-au solicitat acest lucru și am uh, răspuns afirmativ. Raportul care a fost uh, adoptat acum câteva săptămâni deja de Parlamentul European cu o largă majoritate este, desigur, mai ambițios decât își propuseseră inițial Comisia și Consiliul și, în același timp, o bună parte dintre propunerile acestora se regăsesc în acordul de la Paris. Ne spuneți că doriți să continuați colaborarea cu noi, eurodeputații, și cred că asta se poate face în baza a trei elemente. Mai întâi de toate, unii observatori, inclusiv unele ONG-uri, au semne de întrebare cu privire la obiectivele care trebuie atinse, cu privire la revizuirile NDC-urilor, vor trebui confirmate în 2020, apoi în 2025, va exista și raportul ONU în 2018. Prin urmare, până la COP22 de la Marrakesh, ce se va face concret în ce privește contribuțiile naționale, pentru ca obiectivul, obiectivul acesta de limitare a creșterii temperaturii la nivel mondial să fie atins. Apoi, fondul verde de 100 de miliarde de dolari. Ne puteți spune care va fi concret mecanismul financiar pe care îl vom mobiliza la nivelul Uniunii Europene în acest sens? Și al treilea element în câteva cuvinte. Schimbarea aceasta de paradigmă economică, se vorbea mai devreme de subvențiile pentru combustibilii fosili. Desigur, trebuie să facem tot ce putem în anii care vin pentru a dezvolta puternic economia circulară, combaterea risipei de alimente, eficiența energetică, agricultura durabilă. Deci, ne puteți spune pe lângă economia circulară, care sunt uh, proiectele, care sunt măsurile pe care le veți întreprinde în anul următor în domeniul acesta? Mulțumesc, domnul Faria. Mais parabéns também pelo seu excelente trabalho na COP21 și também pelo apoio que nos deu a delegação. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul uh, oferit delegației Parlamentului și pentru prezența. Așa cum au spus și colegii mei, um, uh, sectorul maritim și aviatic nu au fost incluse în acordul de la Paris, în ciuda faptului că s-a făcut presiune din partea Parlamentului European și dumneavoastră ați făcut uh, presiune. Uh, știm că OIM um, nu a cooperat. Eu am uh, întrebat reprezentanții care au fost prezenți la COP21 și, și uh, mă rog, nu am aflat nimic. Domnule comisar, care va, care va fi poziția Uniunii Europene față de aceste sectoare și nevoia de a limita emisiile și consider, considerați că sectorul navigației maritime ar trebui inclus în revizuirea sistemului ETS european și, în al treilea rând, nu credeți că ar fi mai bine să se impună um, o taxă um, de emisii CO2 pe ton în ceea ce privește importurile din porturile europene, care ar putea să, uh, să, să, să fie transferate la un fond de compensare gestionat, bineînțeles, de comisie și de uh, operatorii navali. Iar uh, apoi uh, operatorii ar putea să se mobilizeze mm, prin intermediul investițiilor în tehnologii mai curate. Ar fi o sugestie sau, domnule comisar, în ceea ce privește, tot în ceea ce privește această chestiune, nu ar fi mai bine, dar fiindcă avem aceste două sisteme și mecanisme, nu am putea să le lăsăm operatorilor libertatea de opțiune? Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Fronte. Mulțumesc, domnule președinte. Am o observație și două observații succint. Observația mea este că în întregul text al acordului apare o singură dată cuvântul energie regenerabile la considerente, acolo în care se vorbește despre dezvoltarea durabilă a Africii. Fosil, petrol, decarbonizare sunt cuvinte care nu apar nicăieri în text, au dispărut. Avem așadar obiective cât se poate de vagi și nu se scrie nicăieri în acest acord care e strategia pentru a le atinge. A spus clar și sunt de acord că 196 de state s-au așezat la masa negocierilor și că acesta în sine este un rezultat pozitiv. Sunt de acord cu asta. Dar era nevoie de un compromis pentru a se ajunge la un astfel de acord și noi să spuneți că acesta este tot ce s-a putut realiza. Așa se explică probabil pentru ce s au scăzut atât de mult așteptările în fața unui acord pe care îl rămân inițial mult mai hotărât și mai decisiv. Spunem că a dispărut cuvântul de carbonizare, dar a apărut mecanismul acesta al captării de dioxid de carbon. care nu se realizează doar prin împăduriri. Există și tehnologii în curs de dezvoltare care vizează captarea și stocarea carbonului și care însă pun sub semnul întrebării multe lucruri, ridică multe semne de întrebare, în special în rândurile specialiștilor. Știm noi sigur ce e cu tehnologiile acestea? Sau nu cumva există riscuri pe care nu putem deocamdată să le evaluăm așa cum se cuvine? O a doua întrebare. Ați spus de foarte multe ori că acest acord are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Eu n-am înțeles însă ce se întâmplă unui stat care a semnat acordul, dar apoi nu-l respectă. Îmi puteți explica dumneavoastră exact la ce vă referiți când spuneți că acest acord este obligatoriu din punct de vedere juridic? Mulțumesc, domnul Balțo. Cu microfon. Utólag is föl kell tennem a kérdést, hogy mi volt az Európai Unió. Mulțumesc. Aș dori să întreb care a fost obiectivul principal al Uniunii Europene la acord, la, pentru acordul de la Paris. Să arătăm că suntem pionieri în materie de protecție a climei? Nu, pentru că suntem până la urmă răspunzători pentru 9% din emisiile totale ale planetei. Ideea este care era acordul global pe care ni-l propuseserăm. Dacă ar fi existat angajamente cu caracter obligatoriu și credibile din partea Statelor Unite și a Chinei, ar fi, am fi putut vorbi de un uh, acord bun. În 2016, să ne gândim la alegerile din Statele Unite și la opoziția în fața lui Obama. Apoi, în ce privește investițiile în uh, combaterea schimbărilor climatice, China nu se află între țările care sunt dispuse să investească în acest domeniu și atunci China va contribui la acel fond sau să reformulez? Va finanța practic Ungaria uh, China din acest punct de vedere? care este a doua economie a lumii și care are o capacitate uriașă de a face economii, de a investi aceste economii. Deci, practic, vom ajunge noi să susținem și să finanțăm China? Domnul Bennett. Yeah, sure. Okay. Thanks very much. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze. Mulțumesc pentru prezența, domnule comisar sper din toată inima că o să luați o mică vacanță ca să compensați nopțile nedormite. Mulți v-au criticat. Vorbeați despre audierea de acum un an. V-au criticat și atunci. Nici noi n-am uitat asta și cred că nici dumneavoastră. Acum însă, iată că multe opinii s-au schimbat și că aproape că sunteți considerat un sfânt. Putem evolua către un sistem global ETS. Asta s-a formulat în termen destul de critic, destul de complex, dar există în document. Și atunci întrebarea mea este foarte concretă. Vom, vă veți asuma o inițiativă în sensul uh, demarării unei astfel de evoluții către un sistem ITS internațional? către acest tip de cooperare, fiindcă ne aflăm acum pe drumul către un astfel de sistem de cooperare la nivel internațional. Mulțumesc, domnul Peterle. Ni să samo sporazum, zgodila se tudi... Mulțumesc, domnule președinte. La Paris nu doar că am ajuns la un acord, am asistat și la mai multă Europa. Așa încât vă felicităm pentru acest rezultat și pentru implicarea dumneavoastră personală. Sperăm că lucrurile se vor schimba cu adevărat. Punerea în aplicare a acestui acord însă nu se va putea realiza decât dacă obiectivele vor fi uh, obiective și susținute de strategiile adecvate și cuprinzătoare. Vorbim aici de un acord de parteneriat, în special cu țări mari precum India, Japonia și altele. Și aș dori să insist asupra Indiei, fiindcă se pare că India va avea o creștere economică de lungă durată, ceea ce însă nu va contribui la atingerea obiectivelor, în lipsa unei strategii cuprinzătoare de înverzire a economiei indiene. Dacă vrem să evităm pentru India o creștere de tipul celei din China, va trebui să susținem înverzirea economiei acestei țări. Mi-a făcut mare plăcere că am putut să particip la discuțiile cu delegația, o delegație indiană care ne-a vizitat la Strasburg și Cred că ce ne-a spus această delegație se îndreaptă în aceeași direcție cu ce ne relatați dumneavoastră. Apoi câteva cuvinte despre combustibilii fosili. Probabil că India nu va pune capăt peste noapte utilizării cărbunelui în industria sa. Întrebarea însă este ce tehnologie vor folosi indienii în momentul în care vor decide să renunțe la cărbune. De asemenea, ce părere are Uniunea Europeană despre această chestiune? Domnul Dens. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Acest lucru a fost repetat de mai multe ori, însă mi se pare util să avem și o perspectivă din partea Regatului uh, Unit a funcționării Uniunii Europene, deci vă mulțumesc pentru succesul de la Paris. Foarte pe scurt, am discutat despre presiunile externe necesare, despre argumentele cu care va trebui să convingem uh, celelalte state de pe planetă să-și respecte angajamentele luate. Însă aș dori să știu care sunt planurile interne ale Comisiei Europene vis-a-vis -vis de legislația internă a statelor membre care ar contraveni acestui obiectiv de limitare a încălzirii cu 1,5 grade Celsius. Deci care sunt măsurile concrete prevăzute de Comisia Europeană pentru a veni a atenua asemenea legislații naționale adoptate și care ar submina aceste obiective ale Uniunii Europene? Mulțumesc, domnul Uitema. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am două întrebări legate de sectorul agricol. În primul rând, în ce măsură crede Comisia Europeană că trebuie să adoptăm noi practici, să introducem noi uh, tehnologii în uh, agricultură pentru a obține noi soiuri de, de plante, să ne concentrăm pe o mai bună calitate a solurilor pentru a ne adapta mai bine la schimbările climatice și care considerați că sunt cele mai mari oportunități pentru sectorul agricol din acest punct de vedere? Și o altă întrebare, Uniunea Europeană a fost mult mai detaliată când vine vorba de agricultură în uh, declarațiile naționale de intenții spre deosebire de alte țări dezvoltate, cum ar fi Canada și Australia. Înseamnă acest lucru că Uniunea Europeană um, secund, există o idee mai clară vis-a-vis -vis de politicile care trebuie să fie urmărite deci, aș dori să vă întreb dacă ne putem aștepta la noi propuneri de reglementare a sectorului agricol din acest punct de vedere. Și cine se va ocupa de asemenea propuneri dumneavoastră, domnul Timmermans sau domnul Hogan? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kilonen. Dragi colegi, domnule comisar, dori să mă refer și eu la sectorul transporturilor și la participarea acestuia. Nu mă surprinde faptul că cei din sectorul transporturilor nu prea își doresc să participe la această, această procedură, însă aș dori să știu din partea dumneavoastră, domnule comisar uh, Caniet, dacă veți discuta cu doamna comisar Bulci cu Consiliul, cu întregul colegiu de comisari, astfel încât sectorul transporturilor să se implice mai mult în acest proces, pentru că transportul are o importanță foarte mare și nu putem să existe o derogare pentru el și cred că Uniunea Europeană trebuie să participe și să aibă un rol de lider în implicarea sectorului transporturilor. Mulțumesc, domnul Hoisling. Aș dori să mă refer și eu la rolul agriculturii, domnule comisar. Pentru mine, în acest acord există prea puține trimiteri uh, la agricultură, pentru că și agricultura are un rol important din punctul de vedere al gazelor cu emisii de, de seră. Și pentru mine nu este foarte clar dacă emisiile din agricultură vor crește sau vor scădea în, în în uh, următoarea perioadă. În ceea ce privește sistemele de agricultură intensivă. Acestea contribuie, desigur, la gazele cu efect de, de, de seră. Să ne gândim la creșterea pe scară largă a animalelor care, care duc la emisii importante de metan și apoi să nu uităm că importăm uh, soia cultivată pe 22 de milioane de hectare în America Latină, ceea ce aduce cu sine emisii importante de dioxid de, de, de carbon. Deci trebuie să creăm sisteme în agricultura organică care să permită solurilor să se odihnească pe o anumită perioadă care le-ar spori potențialul um, captării și păstrării dioxidului de, de carbon și din acest punct de vedere Europa ar trebui să-și asume un rol mai activ pentru a promova o agricultură durab- durabilă care ar permite reducerea emisiilor uh, de gaze de, cu efect de seră din agricultură și nu crărirea, uh, mărirea acestora. Și apoi ar trebui să mai spunem câteva lucruri în legătură cu um, biocombustibili acestea, dacă sunt uh, obținute în mod uh, greșit și folosite în mod greșit, au un efect contrar decât uh, cel pe care ni-l dorim. Deci obiectivele care țin referitoare la biocombustibil ar trebui să aibă un caracter durabil. Mulțumesc, doamna Evi. Um, mulțumesc, sunt, uh, mă alătur întrebării domnului Heusling și sper că domnul comisar ne va oferi și un răspuns la această întrebare. Eu însă m-aș concentra pe problema sistemului ETS și în urma utilizării instrumentelor de piață pe îngrijorările pe care le ridică problemele de mediu uh, sau sistemul cap and trade și eficiența reală a acesteia. Noi ne îndoim, în special cu privire la crearea unei eventuale piețe a cotelor de schimb uh, la nivel internațional, care ar permite titlurilor de emisii să uh, se, să facă obiectul unor schimburi uh, mai convenabile Îndauna unor investiții structurale care ar trebui făcute în scopul reducerii emisiilor. Și să ne gândim la rezerva de piață sau la backloading, instrumente pe care le-am instituit deja. Aș dori așadar să-l întreb pe domnul comisar dacă are în vedere instrumente de verificare a eficienței sistemului ITS. Doriți de asemenea să deschideți o dezbatere cât se poate de onestă și de deschisă cu toate părțile interesate pentru a vedea dacă există și alternative la această posibilitate în scopul uh, unei reale combatere a emisiilor de dioxid de carbon. Mulțumesc, doamna Gardini. Vă mulțumesc, aș dori să-l felicit pe domnul comisar pentru munca desfășurată. Pe mine mă cam îngrijorează tendința care se degajă în această comisie ca să reluăm de la zero discuții care s-au purtat pe larg în ultimii ani. E o tendință pe care o constat în special la cei care ni s-au alăturat de curând. E ca și când noi până acum am stat și am jucat bambilici, în loc să există o atitudine, ceea ce, și mi se pare că această atitudine puerilă care e extrem de îngrijorătoare eu, așa cum au făcut-o și alți colegi, muncim din greu și noastră ne obligați să o luăm de la zero. Exact ca în legenda Penelopei. Noi cu toții, 196 de state membre, care s-au apucat de negociere, la ce, toate aceste copuri uh, succesive. Deci noi cu toții am făcut toate aceste eforturi și acum, pentru că nu există încredere din partea unora în tot ce am făcut, noi trebuie să o luăm de la zero. Suntem mereu la masa negocierilor, fără să facem niciun pas înainte în cele din urmă. Aș dori așadar să lansez o nouă solicitare, domnului comisar, de a ne ține la curent cu felul în care uh, progresează angajamentele asumate și, de asemenea, v-aș întreba cum vă propuneți să verificați respectarea acestor angajamente, pentru că pe mine asta mă îngrijorează. Mă tem să nu ne oprim la succesul la care totuși s-a ajuns la Paris și există o voință din partea multor uh, colegi, am auzit-o și astăzi, să determinăm Europa, care și așa face foarte multe lucruri, să-și asume angajamente și mai uh, puternice și mai uh, grele. Ori mă tem că dacă Europa o ia tot înainte, rămâne singură, să fim înainte, dacă un pas, doi, trei, nu mai mult. Adică rămânem în offside. Deci trebuie să fim urmați uh, la o distanță mică de celelalte țări. Al minteri vom ajunge la o deșertificare industrială, nu doar la o deșertificare din punct de vedere climateric. Mulțumesc și acum domnul Paulucci. Mulțumesc, domnule președinte. Într-un moment atât de greu pentru Europa cum este acesta, concluziile de la Paris a demonstrat că Europa, dacă se unește, poate juca un rol important pe plan internațional că au făcut pași importanți înainte și acest lucru este și meritul nostru. Acum însă nu trebuie să ne culcăm pe laur, domnule comisar, mai este mult de făcut pentru a trece de la vorbe la fapte. Cum să facem pași înainte? Trei întrebări uh, punctuale din partea mea. Voi, uh, mă voi întoarce la ce spuneam la început. La Paris uh, Comisia, Consiliul și Parlamentul au făcut un joc de echipă. Și cred că între Comisie și Parlament ar trebui ca acest uh, mod de colaborare să devină regula felului nostru de a funcționa. Nu cred că la Paris, pentru a, ne, uh, pentru a da dovadă de o reală ambiție și pentru a ne ține de cuvânt în materie de uh, angajamentele asumate, ar trebui să venim și cu legislația care depinde de noi, de Parlament, de Comisie. Și, în al treilea rând, cum puteți să facilitați respectarea de către statele membre a angajamentelor asumate? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Selimovici. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Chiar dacă aș dori să vă felicit pentru acest acord, uh, am în același timp câteva întrebări dificile. Conform declarațiilor naționale intenționate, probabil vom ajunge la o creștere a temperaturii cu 2,73 grade Celsius. Dacă este să coborâm la 1,5 grade Celsius, avem nevoie de modificări radicale și de eforturi suplimentare. Și aș dori să vă întreb cine considerați că va depune aceste eforturi suplimentare? Care sunt țările care vor face acest lucru prin propria voință? Și o altă uh, întrebare. Printre eforturile suplimentare pe care trebuie să, să le depunem se numără și investiții mai mari în tehnologii um, care să ajute mediul înconjurător. Însă investitorii nu sunt orbi, pentru că înțeleg că discutăm despre acest uh, plafon de 1,5 grade Celsius, dar în același timp sporim investițiile în uh, cărbune în uh, Germania, deschidem uh, gazoductul Nord Stream 2 și așa mai departe. Deci, cum, care considerați că va fi impactul acestor semnale asupra dorinței investitorilor de a face investițiile necesare pentru a limita uh, încălzirea globală la 1,5 grade Celsius? Mulțumesc! Domnul Jezeca, vă mulțumesc domnule președinte, mulțumesc, domnule Caniata, Felicitări și din uh, partea mea. Nu în fiecare zi poate fi încheiat un acord semnat de 195 de părți. Implementarea, pe de altă parte, este deosebit de importantă. Am auzit cu toții că este vorba de un acord uh, obligatoriu din punct de vedere juridic, între un asem- însă un asemenea acord are și anumite puncte slabe pe care ar trebui uh, să le amintim. Din păcate, nu, nu există standarde care să permită compara, uh, compararea între angajamentele naționale. Drept urmare, avem nevoie de transparență deosebit de importantă pentru competitivitate, pentru că un lucru este clar. Discutăm despre uh, schimbările climatice, despre uh, scăderea emisiilor gazelor cu, cu, cu efect de seră, dar avem și obiective până în 2020 legate de sectorul uh, industrial din Europa, deci aș dori să vă întreb uh, cum arată în mod concret colaborarea cu doamna comisar Biencovska, care este competentă pentru uh, temele industriale. Mulțumesc, doamna Suița. Vă mulțumesc. Aș dori să vă, să vă felicit, domnule Caniata, pentru activitatea dumneavoastră de la Paris și dinainte acestei conferințe. Mă bucură faptul că diplomația climatică a început să funcționeze. Serviciul European de Acțiune Externă, în acest context, va avea un rol important. Acordul va intra în vigoare după ce a fost ratificat de 55% din părțile semnatare care sunt responsabile pentru 50% din emisiile globale. Acest acord este unul obligatoriu din punct de vedere legal și există și posibilitatea de a, re- a revizui situația la fiecare 5 ani. Am însă o întrebare care v-a fost adresată deja de alți colegi, care vor fi sancțiunile impuse statelor și întreprinderilor care nu își uh, respectă angajamentele luate este un punct deosebit de important pentru mulți dintre noi și aș dori să știu dacă ne puteți oferi un răspuns. Care vor fi măsurile de monitorizare, pe de altă parte, ale Comisiei a punerii în aplicare acestui acord? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și felicitări de asemenea. În legătură cu agricultura, deja ați auzit opinii deosebit de diferite existente în comisia noastră între agricultura organică, biologică și inovare. Care considerați că va fi calea de mijloc uh, pentru contribuția sectorului agricol uh, și cum se va împăca această contribuție cu necesitatea de a asigura uh, hrănirea populației și dacă discutați, aș vrea să vă întreb dacă, dacă discutați cu comisarul uh, Hogan despre o reorientare posibilă a politicii agricole comune, pentru că în contextul ultimelor reforme am uh, introdus uh, măsuri climatice. Care este viitorul pentru această politică după conferința de la Paris? Vă mulțumesc, domnule comisar. Avem o listă lungă de întrebări. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. Problema nu este că aceste întrebări sunt multe și lungi, dar că sunt uh, dificile, sau cel puțin aceasta este problema mea. Oricum, permiteți-mi să mulțumesc tuturor uh, membrilor uh, Comisiei pentru aceste întrebări și la început aș dori să spun că președinția Franței, administrația Franței a avut un rol deosebit de important, nu doar echipa domnului Fabius, dar și a domnului Olon. Deci, modul în care Franța a prezidat COP21 a fost deosebit de, de, de bun. Pe de altă parte, domnul Florenț a spus un lucru pe care îl uitasem cu totul, muncă excelentă a celor două echipe, echipa președinției Luxem, luxemburgheze și echipa de la Digi Clima de la Comisie. Am lucrat cu foarte multe echipe și nu am întâlnit până acum oameni la fel de angajați ca cei care au lucrat la Paris, pentru că am încheiat negocierile la 5-6 dimineața și la ora 8 Um, raportul cu activitățile din ziua anterioară era deja la dispoziția noastră, era un text foarte clar, deci uh, aș dori să le mulțumesc pentru modul în care ne-au uh, sprijinit, ne-au oferit sprijin și din punctul de vedere al comunicării Comisiei, pentru că unul din cele mai uh, greșite lucruri pe care le facem se leagă la incapacitatea de a avea o bună politică de comunicare și în acest, pe acest subiect a fost deosebit de important să comunicăm cetățenilor pentru că aceștia să înțeleagă ce se întâmplă și cine era responsabil pentru ce anumite puncte. În ceea ce privește uh, ratificarea, uh, Uh, există proceduri diferite în statele membre și dezbaterile vor fi diferite și în uh, parlamentele naționale care vor trebui să ratifice acest acord, care va trebui de asemenea să fie ratificat și de Parlamentul European. Și deci aș dori să, să vă spun un lucru. Uh, modificarea de la Doha protocolului de la Kyoto nu a fost încă ratificată de statele membre. Înaintea conferinței de la Paris nu am reușit să ajungem la o ratificare completă a protocolului de la Kyoto datorită diferențelor procedurale din statele membre, datorită um, situațiilor uneori dificile din punct de vedere politic. Eu sper că vom putea ratifica cât mai repede uh, protocolul de la Kyoto. Întrebarea domnului Parneau. Dificultatea acestui acord este că este unul uh, pe o perspectivă, cu o perspectivă de termen lung și cei care vor beneficia de ei sunt uh, cei din viitoarele generații, nu noi. Încercăm să păstrăm planeta pentru viitoarele, viitoarele generații. Deci uh, lipsește urgența mm, necesității de a lua anumite decizii, pentru că discutăm pe un orizont de 100 de ani. Sunt cu totul de acord că această colaborare între Parlamentul European, Comisia și Consiliul și ONG-uri este deosebit de importantă și că această colaborare ar trebui să devină o, o regulă, pentru că am văzut că funcționează în ceea ce privește revizuirea. Există foarte multe procese de, de reevaluare. și primul, prima evaluare va demara la începutul anului 2016 în pregătirea uh, deciziei uh, Consiliului. O dată foarte importantă va fi de asemenea 2018, pentru că atunci vom reevalua situația pe plan global. Vom încerca să vedem uh, ce s-a întâmplat cu politicile noastre, să vedem care este situația globală. Pentru că cel mai important lucru uh, este să înțelegem că um, dacă avem un model business as uh, usual, nu vom reuși să scădem încălzirea globală de la 3,8-3,7, o medie de la 3%. Acest lucru înseamnă că în anul 2018 vom avea un proces de reflexie global referitor la mărirea nivelului de angajamente. Și până atunci va trebui să analizăm modul în care politicile noastre au fost puse în aplicare, modul în care statele membre pun în aplicare compromisurile convenite pentru a atinge, la, a, a atinge obiectivele pentru 2020. Domnul Parnio m-a întrebat un lucru referitor la fondul uh, ecologic. Desigur, trebuie să furnizăm uh, cei 100 de miliarde de dolari, dar și, și când ne referim la această sumă de 100 de miliarde de dolari, Desigur, fiecare stat membru dispune de propriul set de politici climatice. Comisia Europeană are propriul set de politici climatice și toate aceste politici trebuie să fie coordonate pentru că măsurile de atenuare și de ajustare trebuie să fie uh, finanțate, pentru că facem prea puțin pentru adaptarea la schimbările climatice. Facilitatea globală pentru uh, clima va funcționa în continuare și fondul dedicat țărilor cele mai puțin dezvoltate și putem recurge și la fondul de adaptare stabilit prin protocolul de la Göteborg. Deci dispunem de foarte multe instrumente, însă trebuie să le uh, să coordonăm mai bine modalitatea în care recurgem la aceste instrumente. Cele care sunt gestionate de, direct de către Comisie și cele care sunt gestionate de statele membre. Din acest punct de vedere, trebuie să mai putem să mai bunătățim lucrurile, pentru că în momentul în care vom reevalua situația, vom discuta și despre finanțarea. Toate părțile vor trebui să raporteze acțiunile de, de finanțare, cât de mult au contribuit la finanțare și cum au fost implementate aceste fonduri. Vom avea deci mai multă transparență, domnul Faria, și nu numai au vorbit despre problema uh, transportului. Iar aici e foarte clar că aceste două sectoare, maritim și aviatic, uh, care nu sunt acoperite, dat fiind uh, natura specifică, statele membre pot lua propriile decizii privind regenerabile, privind eficiența energetică, privind politici de silvicultură solide, dar pentru sectorul transportului este mult mai greu uh, să faci acest lucru și trebuie să fie făcut acest lucru la nivel multilateral. La ora actuală, acesta reprezintă doar 1,5% din emisiile globale. Dar uh, noi reducem emisiile în toate celelalte sectoare. Deci, uh, dacă uh, toate regulile sunt aplicate, vor fi aplicate în 2050, aviația va reprezenta 30 la, 33% din emisiile globale. Iar aceste două sectoare, în ceea ce privește emisiile globale, vor deveni foarte importante, deci trebuie să facem fața acestei situații și emisiilor provenite din aceste sectoare. E clar că fără o referire clară, e nevoie de acțiune din uh, partea sectorului bancar. Acest lucru este foarte clar. Avem un obiectiv internațional uh, puternic și uh, obiectivul de 1,5. Toate sectoarele din toate țările trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-și aduce contribuția, iar anul 2016 va fi un an cheie pentru aceste două sectoare, maritim și aviatic, și trebuie să dăm dovadă de spirit de lider la și la ICAO și la Organizația Internațională Maritimă. Uh, m-a, a fost întrebat care este situația cu domnul comisar Burg și care este colaborarea mea. Astăzi am avut o reuniune, ne-am întâlnit înainte de vizita aici pentru a coordona politicile și activitatea noastră la ICAO. Și am uh, discutat despre faptul că ar trebui să facem uh, foarte multe pentru a colabora cu China, Brazilia, Africa de Sud, Arabia Saudită și țările în curs de dezvoltare, trebuie să clădim alianțe înainte de Montreal. ICAO are o chestie mai, mai ciudată, are un sistem de guvernanță care nu este atât de transparent ca altele și uh, am vorbit uh, despre nevoia de a implica Parlamentul, de, la, de a-l asocia foarte strâns, fiindcă uh, Uh, sunt foarte importante aceste, foarte important acest sector, uh, foarte important aceste sectoare în ceea ce privește emisiile vor ajunge la 30% din emisii dacă nu facem nimic în 2050. Este foarte important ca Parlamentul să fie asociat și informat în toate etapele acestui proces și să menținem um, um, bunele practici de la Paris. S-au adresat uh, întrebări despre strategiile pe care le-am pus la punct. Uh, avem un acord, uh, e foarte bine, dar avem nevoie de strategii. Dacă citiți acordul, vă dați seama că există acordul și există deciziile care reprezintă strategii naționale. 40% din uh, aceste decizii se referă la uh, regenerabile, la 30% la eficiența energetică, la gestionarea pădurilor. Fiecare țară are o strategie diferită, fiindcă fiecare uh, stat se confruntă cu probleme diferite. Dacă um, dacă ești o insulă, de pildă, strategia este bazată pe regenerabile, iar alte țări pot aduce rezultate în ceea ce privește alte strategii. Și uh, noi uh, încercăm să ne asigurăm că, în primul rând, în Uniunea Europeană punem în aplicare legislația, fiindcă dorim să sporim nivelul de ambiții, dorim să avem obiective noi, dar ne dăm seama acum că unele țări nu și-au atins obiective, alte țări nu aplică legislația. Deci, în primul rând, trebuie să aplicăm toată legislația europeană chiar uh, și uh, aducând în instanță state membre care, care nu și care nu iau măsuri. dacă ne-a plăcut acest lucru, apoi ce se întâmplă dacă țările nu își respectă angajamentele? În primul rând, trebuie să ne facem curat la noi în ogradă, apoi la nivel internațional. La Kyoto, de pildă, am avut uh, obiective obligatorii. Și ce s-a întâmplat? Doar 38 de țări au ratificat uh, acordul de la Kyoto. Și dintre acestea, 28 erau țările europene. Și apoi mai erau, uh, mă rog, câteva țări care sunt pe aceeași lungime de undă. Dar aici, ce am făcut asemănător altor acorduri internaționale, sistemul de transparență și uh, de tragerea răspundere nu este punitiv ci, dar identifică modul în, momentul în care uh, țările mm, au der, deraiază de la uh, calea cea bună și le aduc din nou pe calea cea bună prin o serie de obligații de reviziri de, aspe, de natură uh, tehnică, reviziri interpares și mecanisme de răspundere care analizează prestația țărilor punându-se accent pe aspectele tehnice și politice ale performanței. Avem și o, un inventar global și nu trebuie să subestimăm natura politică a procesului lansat de la, la Paris, fiindcă țările care nu ating rezultatele vor suferi consecințe politice care nu trebuie subestimate odată ce se demarează lucrurile, vor fi țări care um, își vor respecta angajamentele, altele nu. Iar opinia publică va fi, se va răscura fiindcă suntem fiindcă e vorba despre politici pentru bunăstarea cetățenilor. Ce se întâmplă în China, de pildă? China a fost de uh, acord cu obiective de până în 2030, dar uh, dar uh, și uh, cu, o limită a emisiilor până în 2030, dar dat fiind situația polorii în China, vor trebui să ajungă la un, uh, o limită a polorii înainte. Deci chiar dacă nu există obligații um, angajamente obligatorii, avem uh, un mecanism nou care este mult mai ambițios decât cel de la Kyoto, unde noi am fost foarte ambițioși, dar restul lumii nu ne-a urmat exemplu și avem nevoie de un teren echitabil unde toată lumea să aibă cam aceleași ambiții. Au uh, fost adresate întrebări cu privire la industrie și modul în care și, și sistemul ITS și partajarea eforturilor la nivel global. Un lucru bun la care am asistat există că ă, se, există o mișcare globală în acest sens. Ă, o, o marcă globală dezvoltată de China și SUA se îndreaptă în aceeași direcție și Corea și alte țări au uh, în vedere acest sistem uh, de comercializarea emisi- emisiilor. Și Elveția și uh, UE vor fi, își vor lega, își conecta piețele pe vit cât mai curând. Aceasta este calea de urmat, fiindcă am, put, am putea să avem și taxa carbonului, un mecanism să um, s-ar uh, ar, ar fi nevoie de un sistem complicat de a calcula emisiile pentru fiecare produs important și la OMC am avea multe probleme. Sau am putea avea piețele carbonului. Am, uh, noi uh, am, ne am conectat piețele carbonului cu partenerii noștri și acum Parlamentul are răspunderea de a uh, continua această acțiune, fiindcă dacă am avea o piață a carbonului globală, atunci am avea un teren echitabil la nivel uh, mondial. Dar fiind că acum uh, avem numai în piețele noastre, trebuie să avem și sistemul nostru de relocare pentru a ne uh, respecta țintele climatice și industriale. Doamna Biancosca, ce relație am? Foarte bună. Nu am probleme cu niciun comisar și în colegiul comisarului se, se coordonează, se colaborează foarte bine și cu domnia sa, cum am spus, colaborăm foarte bine și avem proiecte comune, iar în acest caz, și s-a putut întrebare cu privire la agricultura. Și cu domnul comisar de resort colaborez uh, foarte strâns pentru că trebuie să vedem unde plasăm LULUCF și trebuie să ajung la un acord cu domnul Hogan înainte de uh, a ajunge la rezultate și și trebuie să vedem care este rolul de captare al pădurilor, să ne ocupăm și de defrișare și de gestionarea pădurilor, ce se întâmplă cu inovarea, cum putem uh, să sprijinim uh, Orizont 2020, uh, agricultura, inovație de pildă, fiindcă în Irlanda, în Noua Zeelandă există foarte multe inovații pentru reducerea emisiilor în sectorul agricol și există o ino- programe de inovație în, desfășur- în derulare, care ar fi modele foarte bune. Deci, când vorbim despre politica agricolă comună pe viitor, e clar că va trebui să existe această dimensiune climatică și să vedem cum putem împăca securitatea alimentară. Ne confruntăm cu foarte multe provocări la nivel mondial. Cum să hrănim populația în creștere? Securitatea alimentară va fi importantă și în Uniunea Europeană și în lumea întreagă. Noi suntem exportatori de alimente și acțiunile climatice intră foarte, merg mână în mână aici. Sunt, sunt convins că de viitor pacul și vom începe să discutăm curând despre acest lucru. Va conține elemente de în ceea ce este clima și trebuie să fie gestionate în mod isteț acestea. Apoi s-au adresat întrebări în ceea ce privește legislația națională. E bine, la ora actuală încercăm să ne vedem dacă țările aplică legislația națională și directivele existente. În ceea ce privește eficiența energetică, de pildă, aici avem cele mai multe probleme și în ceea ce privește regenerabile, regenerabilele. S-au adresat întrebări și cu privire la India. Acesta este, India este o parte foarte importantă. India pune la punct, India se dezvoltă foarte rapid și vor să folosească cărbunele, dar în egal uh, în egală măsură, președintele indian are o platformă foarte ambițioasă în ceea ce privește eficiența și cer sprijin tehnologic. Noi putem să le oferim uh, sprijin tehnologic în ceea ce privește îmbunătățirea uh, Uh, combustiei uh, cărbunelui uh, ultracritică, ultrasupercritică, deci aici am putea să-i ajutăm. Există o tehnică, capturarea și stocarea carbonului. Noi sprijinim această procedură tehnică. Există, avem deja capacitatea tehnologică de a face acest lucru. Știm cum să separăm CO2-ul și cum să le injectăm în subteran. Problema este că prea scump acest proces, cum îl putem face mai ieftin și unde depozităm CO2-ul după aceea. Acestea sunt întrebări care se pun la ora actuală, dar cred că trebuie, dacă vrem să ajungem la sub 1,5, asta ar fi ușor dacă am punem la punct o tehnologie de stocare și captare, de captare și stocare carbonului. Știm că am avut unele probleme în Marea Britanie recent, acestea nu sunt vești bune, dar trebuie să sprijinim această tehnologie, vom coopera cu țările care, care sunt pe aceeași lungime de undă, Canada, Australia, China și trebuie să cooperăm îndeaproape la nivel tehnic. Apoi, se întâmplă cu obiective de dezvoltare durabilă în ceea ce privește investițiile, dacă mm, nu sunt suficiente pentru, pentru obiectivul de 2 grade și acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea regenerabilor, pentru economia circulară și uh, gestionarea pădurilor, iar, iar joacă un rol important. De investiții necesare, doar cu angajamentele celor uh, 187 de țări reprezintă peste 13,5 eh, trilioane de dolari care vor fi puse în aplicare. Dintre acestea, 8 miliarde de eficiență energetică, 5 miliarde regenerabile. Acestea sunt semnalele pentru piață. Semnalele există, există, există la, la, la ONU 187 de țări spun că vom face asta în ceea ce vrem mixul energetic. Sunt mari șanse ca Uniunea Europeană să fie vârf de lance. Iată de ce dorim să uh, modificăm directiva privind eficiența energetică și directiva privind regenerabilele pentru a rămâne fruntași în acest domeniu. Cred că am răspuns întrebarea, a, nu, nu, nu. Și în ceea ce privește agricultura ecologică, da, da, da. M-am ocupat eu atunci de, de biocombustibili. E foarte clar că trebuie să sprijinim uh, producție agricolă ecologică. Când eram eu ministru în Spania, la vremea aceea am ajuns la 1.500.000 de hectare, dar uh, cel mai important este ca consumatorii să-și dea seama de diferența între produse. Și există unele piețe în Uniunea Europeană unde se pune mare preț pe produsele um, biologice și în alte țări unde diferența de preț nu este atât de bună. Deci trebuie să se partajeze contribuțiile față de acțiunile climatice și sănătate, uh, efectele pe care le are această agricultură și, uh, și trebuie sprijinite la nivel uh, economic. Am făcut greșeli din trecut în ceea ce este biocombustibili, biocombustibili și să nu le mai repetăm. Avem o mare șansă acum pentru biocombustibil. Iar Comisia va, va da legislația necesară pentru a nu face, pentru a nu repeta greșelile am, uh, să nu uh, creăm o problemă nouă, încercăm să rezolvăm problema existentă. Să vorbim și despre mecanismele de piață și problemele sistemului ETS. La Paris am încercat să ajungem la un acord și am ajuns la un acord cu Brazilia, de pildă, ca mecanismele de piață, de dezvoltare curată să se regăsească în acordul final să fie tratate cu seriozitate, să ne asigurăm că vor fi folosite și că va, vor exista beneficii de mediu și că nu se va întâmpla ca în trecut ca acestea să fie numai vorbe goale pe hârtie. Deci să le folosim și să le dezvoltăm mai departe la următoarele conferințe COP, trebuie să se dezvolte aceste mecanisme pentru a ne asigura că vom înregistra rezultate pozitive și că de pe urma acestora toată lumea are de câștigat mai ales, bineînțeles, mediul înconjurător. Am uh, reușit asta cu Brazilia. S-a adresat o întrebare, ce s-a întâmplat cu ETU? Avem, uh, avem informații, avem date, o să vi le ofer uh, comisiei dumneavoastră în ceea ce privește modul în care a funcționat ETS-ul și care au fost consecințele punerii în, în aplicare a acestui sistem de până acum. Deci vă voi oferi aceste informații. Doamna Gardini, Dumneavoastră ne-ați explicat că uh, cum ar trebui să controlăm compromisurile. V-am spus deja că acest uh, sistem de transparență, tragere la răspundere, evaluare interper, interpares, inventariere la nivel global, chiar dacă nu arătăm pe deget, cu degetul cu nimeni, pe nimeni, se creează presiune publică, fiindcă aceasta această mișcare se referea la eficiență, referitoare la eficiență energetică și uh, regenerabile va fi susținută de opinia publică și vinovații vor fi trași la răspundere. Foarte puține țări uh, uh, în, uh, în foarte multe țări opinia publică nu este de partea noastră, poate în state, dar, dar nu, e, nu e neapărat de vorba de opinia publică, ci de politicile, politicile uh, Uh, formulate, dar uh, prin tot ce avem aici, revizuirile incluse, evaluările interpares, există mecanisme pentru a face o, țările să, să fie mai ambițioase. Și mai încă un lucru, fiindcă, fiindcă părțile implicate mm, merg mai rapid decât politicienii la nivelul opiniei publice și se, se merge foarte clar către eficiență energetică și către um, atenuarea schimbărilor climatice, iar investițiile sunt foarte clare. Economia verde, deci, prosperă. Se mișcă lucrurile, nu sunt de neoprit acum. Apoi s-a mai adresat o întrebare. The rule was to join to work together for sure. Sigur, spuneați că regula ar trebui să fie să conlucrăm noi, între noi, toate instituțiile Uniunii Europene, desigur. Apoi, 3,7, 4,8. Dacă s-ar pune în aplicare de plin acest obiectiv, ar fi deja un rezultat foarte bun uh, la Paris cum să ajungem la nivelul de ambiție 2, 1,5. Va trebui să vedem cum procedăm noi, Comisia, și apoi să evaluăm situația împreună cu ceilalți actori internaționali. Cam acestea ar fi întrebările pe care sper că, la care sper că am răspuns. În cazul în care am uitat ceva și mi-a scăpat ceva, vă pot oferi un răspuns ulterior. însă vă pot spune ce s-a întâmplat în sectorul industrial cu sistemul ITS. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că toți colegii au fost foarte mulțumiți de rezultatul uh, reuniunii conferinței de la Paris și cu acestea cred că putem pune capăt acestei reuniuni. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 14 ianuarie și Vă urez tuturor uh, un an nou fericit!